Trecem acum la ordinea lucrărilor noastre. Proiectul de ordine de zi aprobat pe 18 mai, conform articolului 149, a fost distribuit. După consultările cu grupurile politice, vreau să vă înaintez următoarea propunere de modificare a ordinii de zi pentru miercuri declarația Comisiei în legătură cu cadrul multianual pentru Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale pentru perioada 2018-2022 este înlocuit de declarația Consiliului și a Comisiei, menținând același titlu. Aveți obiecții? Prin urmare, se modifică ordinea de zi. Joi, Comisia Juri a adoptat uh, următorul raport uh, privind umanitatea, raportul Hautala. Conform articolului uh, regulii 9, alineatul 8 din regulile de procedură, raportul va fi votat joi. Prin urmare, se aprobă ordinea de zi cu această modificare. Deci așa se stabilește ordinea